Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η... επαναλαμβάνεται η συνεδρίασή μας. Τα συνοπτικά practica της χθεσινής συνεδρίασης έχουν... Bună ziua, doamnelor și domnilor! S-a reluat sesiunea. Procesele verbale ale reuniunii de ieri au fost uh, uh, distribuite. Nu văd nicio observație din partea dumneavoastră în ce privește procesele verbale, deci considerăm că acestea au fost adoptate. Acum trecem la următorul punct de